<clears throat> Good morning, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Meeting and ne începem reuniunea comisiei noastre. În primul rând trebuie să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu există modificări, atunci o adoptăm. <clears throat> Al doilea punct de pe ordinea de zi, comunicările președintei. uh... Urăm bun venit uh, baroanei Mubarec din partea grupului ECR, care mi s-a alăturat ca membru substitut. După cum știți, astăzi este o zi foarte importantă pentru Portugalia și pentru FAM, deoarece Joao Fernandez, vicepreședintea ei, vicepre, Joao Fernandez, mă scuzați, vicepreședintele nostru, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani! Dragi colegi, acum trecem la următorul punct, votul electronic. Sunteți gata să votați? Începem acum votul. Primul vot. Pentru o strategie externă UE împotriva căsătorilor timpurii și forțate, etapele următoare adoptarea proiectului de aviz. Raportoare este Daniela Iuto. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52. Pentru vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru împotrivă, Abține, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi pare rău, la colegi, dar vă rog să ridicați mâna în mâinile mei. Bine. Trecem acum la amendamentul 91. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul 91, cea a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, Abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 69, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins, însă haideți să verificăm. Amendamentul 69, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis acum. It's rejected. Respins. Amendamentul 69... A, nu, nu mai trebuie votat a doua parte. Trecem la amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul împotrivă se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 55 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 53. Patru părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trebuie să verificăm a treia parte. S-a deschis votul la cea de-a treia parte și acum s-a închis votul. Se adoptă. A, și amendamentul 53, cea de-a patra parte pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 87 două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 36 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38, 3 părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a treia parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 40, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum amendamentul 41, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări Daniela, Danielei și tuturor uh, raportorilor din umbră. Vă mulțumesc tuturor. Acum trecem la următorul vot. care este monitorizarea aplicării uh, legislației europene pe 2016 și adoptarea unui proiect de aviz. Raportoare pentru aviz este colega Mariana Petir. To vote, amendment 33 in... Amendamentul 33 pentru, împotrivă, obține se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru împotriva ține se adoptă. Amendamentul 44 uh, pentru împotriva țineri se adoptă. 45 pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 45 s-a deschis votul. Acum s-a închis. se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă. 46 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. Verificăm. Amendamentul 46. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. Acum trecem la 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru. Împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 52. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Respins. Amendamentul 53 pentru. Împotrivă, Abțineri? Vă rugăm să verificăm amendamentul 53. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 54. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 56. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul... Verificăm la 56. Acum s-a închis votul. Amendamentul 9 pentru. Against. Abstention. Please check. Amendamentul 9 s-a deschis votul. Verificăm. S-a închis votul. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, trei părți, prima pentru, împotriva abține, se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotriva abține, se adoptă, cea de-a treia parte pentru, împotriva abține. Haideți să verificăm electronic, cea de-a treia parte s-a deschis votul. S-a închis. Respinsă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri,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 Verificăm. 18. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24, două părți, prima parte pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 28, trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cea a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm electronic amendamentul 29. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul, vreți să verificăm amendamentul 32? Bine, verificăm amendamentul 32, s-a deschis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem vota împreună de la 1 la 8? Sunteți de acord? Deci de la 2 la 8. Pentru, împotrivă, abțineri, sunt adoptate. Acum vom vota prin vot electronic cu apel nominal proiectul de aviz modificat. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Felicitări raportoare doamnei Mariana Petir. Vă mulțumim foarte mult și acum trecem la următorul vot. Uh, uh, point five on the agenda, by, by... Punctul 5 pe ordinea de zi este vorba de încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume, inclusiv acapararea de terenuri. Adoptarea proiectului de aviz, raportorul fiind domnul Florent Marcelesi. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 S-a închis votul. Se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 29 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. La amendamentul 38 s-a deschis votul. S-a deschis deci votul și acum s-a închis și se respinge. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Doriți o verificare la compromisul 4? Foarte bine. Facem o verificare. S-a deschis votul la compromisul 4. S-a închis votul și se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59 pentru. Doriți o verificare la 58? Foarte bine. Se deschide votul la amendamentul 58. S-a închis votul. Se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare și la 59 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă,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 Împotriva, Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. Și 10. Pentru. Cine este pentru? împotriva, Abțineri. Se adoptă. Și acum votul final, proiectul de raport modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și felicitări domnului raportor Marcelesi. And it was the end of electronic vote. now any other business and... Acum trecem la diverse. Vreau să vă informez, dragi colegi, că următoarea ședință va avea loc pe 25 aprilie, dimineață, de la 9 până la orele 13. Următorul punct pe ordinea de zi, rețeaua responsabilă de abordare integrată a problematicii de gen. Vom începe la ora 10. Deci vom face o scurtă pauză până la ora 10. Mulțumesc!